muncit din greu pentru a elabora această declarație. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cumuțacos, și încă o dată felicitări! De asemenea, declarația scrisă 21 per 2011 depusă de Jelko Kacin, Edward Macmillan Scott, Anna Rosbach, domnul Schöpflin și Jutta Steinruck cu privire la invalizii civili ai războaielor a fost semnată de majoritatea membrilor Parlamentului European. Conform articolului 123 din regulamentul de procedură, aceasta va fi trimisă celor uh, cărora li se adresează și numele semnatarilor vor fi publicate în procesul verbal. Domnul Cacin dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dragi colegi, în numele tuturor co-inițiatorilor acestei declarații. Vreau să vă mulțumesc sincer pentru susținerea dumneavoastră. Acesta este un semnal foarte important. Arătăm oamenilor că înțelegem dificultățile acestor oameni care au rămas invalizi, care au fost marcați pe viață de violențe, de război. Această declarație scrisă a fost depusă împreună cu cooperațiile cu organizațiile naționale ale uh, invalizilor de război. Am adunat semnăturile majorității Parlamentului European și ne bucurăm că au participat colegii din cele mai mari trei grupuri politice. Și după șapte ani de muncă al Parlamentului European, a fost prima dată când am observat că întregi delegații naționale din uh, Parlament uh, au uh, s-au abținut, nu au putut să, de- să semneze această declarație scrisă din anumite motive și mi se pare foarte ciudat acest lucru. Președintele, acum trecem la voturi. În primul rând, raportul doamnei Berez, doamna Berez, cu privire la modificarea regulamentului 1926.